Συνάδελφε, θέλω να σας καλωσορίσω. Dragi uh, colegi, vă urez uh, bun venit la reuniunea noastră din această după-amiază și fără să mai întârziem, vreau să vi-l prezint pe domnul Daniel Fiot de la Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene. Dumnealui ne va prezenta un studiu cu privire la Uh, controlul pe care îl exercită Parlamentul European și Parlamentul Național asupra Fondului European de Apărare. Am cerut la sfârșitul anului 2018 să se redacteze acest studiu care ne-a fost uh, înmânat la sfârșitul mandatului anterior. Supravegherea pe care o face Parlamentul asupra Fondului European de Apărare este limitată. Parlamentele naționale vor avea o răspundere mai clară, însă de la un stat la altul, nivelul de control parlamentar e diferit. Și faptul că există regimuri de control diferite nu face decât ca lucrurile să fie și mai complexe. Deci aș vrea să știu ce crede domnul Fiot din partea acestui eh, grup de reflexii în legătură cu aceste aspecte. Vă dăm cuvântul, domnule Fiot. Vă mulțumesc pentru cuvintele călduroase de bun venit. E bine să fiu din nou aici, în această subcomisie. Eh, Cea de-a doua dată când, când un astfel de studiu ne-a fost eh, comandat, deci vă mulțumesc și voi încerca acum să vă prezint uh, liniile mari ale acestui raport și câteva din recomandările făcute în legătură cu modul în care percepem noi uh, Fondul European de Apărare și rolul Parlamentului European de supraveghere. În studiu sunt două elemente, așa cum ați uh, indicat dumneavoastră pe bună dreptate. Avem pe de o parte nivelul european, deci rolul Parlamentului European de a supraveghea acest fond și nivelul național de supraveghere. În studiu am încercat să aloc um, o importanță egală a ambelor aspecte. De asemenea, mă refer și la dezbaterile naționale cu privire la acest fond și la discuțiile mai generale în legătură cu dezvoltarea de capacități sau legătura dintre fond și alte inițiative, cum ar fi cooperarea permanentă structurată. Deci așa este structura raportului. Acum, în ceea ce privește principale chestiuni sau parametri în care am lucrat. Bineînțeles, de la bun început ă, recunoaștem că există o anumită limitare din punct de vedere legislativ, ă, m-am ocupat de propunerea de regulament cu privire la Fondul European de Apărare, deci cadrul specific în care a fost stabilită această discuție. Permiteți-mi să mă refer la câteva din discuțiile care nu sunt noi, însă au fost practic un fir conductor în studiile făcute până acum cu privire la supravegherea Parlamentului European sau a Parlamentului Naționale în domeniul apărării. E surprinzător să aflăm că în tratat Parlamentul European uh, nu are decât un rol limitat în domeniul securității și apărării. S-au făcut foarte multe studii pe acest subiect din două perspective. În primul rând, din perspectiva legitimității democratice pe care o are apărarea europeană în general și ambițiile pe care le avem noi în ceea ce privește apărarea europeană. În studiile făcute s-a văzut clar că există limitări um, și că există o abordare pur interguvernamentală. Deci multe studii se concentrează pe rolul pe care l-ar putea juca Parlamentul European pentru ca integrarea europeană să sporească în acest domeniu. Însă studiile academice, poate din cauza perioadei de timp, se concentrează mai puțin asupra Fondului European de Apărare în mod specific. Însă unul din motivele pentru care această subcomisie uh, merită lăudată, să zicem așa, este pentru că vreți să lansați uh, discuții noi odată cu propunerea făcută cu privire la Fondul European de Apărare. Inițiative precum PESCO sau planul de dezvoltare a capacităților, Fondul European uh, de apărare, deci e foarte diferit de acestea, nu doar pentru că este finanțat direct din bugetul european, ci și pentru că Parlamentul European este colegitor la acest regulament. Deci măcar uh, ar trebui, să, ar trebui măcar să avem o discuție în legătură cu controlul parlamentar exercitat asupra acestui fond. Unul din aspectele delicate, problematice din raport și unul din motivele pentru care trebuie să discutăm aceste lucruri are de a face cu legătura dintre fondurile European de Apărare, pe de-o parte, și cooperarea permanentă structurată. Deci, deși studiul se concentrează pe supravegherea Parlamentului asupra acestui fond, există un cadru mai general de discuții uh, în ceea ce privește partea interguvernamentală uh, din politica apărării și uh, nivelul european. Se poate că voi reveni ulterior asupra acestui aspect. Permiteți-mi să încep cu prin a vă prezenta perspectiva parlamentelor naționale. Din raport se arată clar și asta nu e surprinzător că parlamentele, bineînțeles, sunt, sunt interesate într-o măsură diferită în ceea ce privește politica de apărare europeană. De foarte multe ori contextul național, bineînțeles, joacă un rol. Deci cât expertiză au, de fapt, pentru a putea supraveghea efectiv aceste noi politici. Dacă aveți norocul de a avea o copie a raportului, veți vedea că noi am încercat să uh, analizăm discuțiile parlamentare care au loc și îi mulțumesc președintelui pentru faptul că a subliniat faptul că acest raport a fost redactat doar în urmă cu câteva luni. Deci probabil că unele din modificările care au avut loc între timp nu sunt incluse, în, uh, nu sunt oglindite în raport. Acum, referitor la parlamentele naționale, s-a văzut clar că există o asimetrie nu doar în ceea ce privește discuțiile de la Bruxelles, la nivel european și la nivel național, deci s-a văzut clar că există um, o penurie de informații în ceea ce privește uh, parlamentele naționale, deci informații cu privire la această la politica de apărare. De asemenea, ne-am dat seama, seama că multe parlamente naționale întâmpină greutăți în a înțelege cum Fondul European de Apărare împreună cu PESC va afecta prioritățile naționale, deci cheltuielile naționale și prioritățile naționale, deci ce fel de capabilități trebuie să achiziționeze sau să dezvolte țările respective. Și unul din aspectele care a reieșit, cel puțin în urma discuțiilor din parlamentele naționale și care poate fi aplicat și în relația mai generală, uh, are de a face cu definirea acestui control parlamentar. Ar trebui să analizăm cu atenție acest concept, deoarece atunci când am analizat parlamentele naționale, ne-am dat seama foarte clar – că în unele parlamente naționale discuțiile se concentrează mai degrabă pe monitorizarea politicilor. Asta înseamnă că parlamentarii și comisiile parlamentare au încercat să obțină cât mai multe informații de la guvernele naționale, de la ministere și de la experți. Deci partea de monitorizare a acestui demers. Alte parlamente, în schimb, au mers mai departe de această monitorizare și s-au uh, îndreptat către um, un control de natură politică, așa cum ar spune um, experții din domeniu. Deci să vedem, de pildă, ce capabilități ar trebui dezvoltate la nivel european sau care ar trebui să fie contribuția fondului de apărare la um, configurația pieței um, um, de apărare în Uniunea Europeană. Deci, din analizele Parlamentului, Parlamentelor Naționale, uh, ies două feluri de conversații, să zicem așa. Pe de o parte, unii doresc să obțină cât mai multe informații, pe de altă parte, se conturează o gândire strategică în legătură cu acest fond, cu PESCO și cu alte inițiative și impactul acestora asupra achiziționării de capabilități. Now more to the uh, European level or the EU level and the European Parliament. Cum? În ceea ce rolul Parlamentului European. Spuneam la început că, exist, că am dispus de resurse limitate. M-am ocupat, am lucrat mai ales cu propunerea de regulament și chiar și în acea pro- și referitor la acea propunere există multe discuții interesante în legătură cu ce anume ar putea supraveghea Parlamentul European la acest fond european de apărare. Și dacă citim propunerea sub forma ei actuală, este foarte clar că, cel puțin pe hârtie, Parlamentul European uh, se poate implica mult mai mult, deci are potențialul de a se implica în ceea ce privește controlarea acestui fond, mult mai mult decât uh, s-ar face în uh, domeniul politicii de securitate și apărare, unde abordarea e mai degrabă interguvernamentală. Deci faptul că Parlamentul European e colegiuitor și faptul că e vorba de bugetul european și că există un cadru mai general de discuții cu privire la CFM, deci, din cauza acestor factori, Parlamentul European poate juca un rol mai eh, important. Însă, în studiu, mă întreb care ar trebui să fie acest rol dacă citiți propunerea și o citiți așa ad literam, se pot vedea două domenii de control. Una, la sfârșitul programului de șapte ani, de să se evalueze dacă fondul respectiv a atins obiectivele cheie, competitivitatea industriei europene de armament, autonomia și așa mai departe. O altă posibilitate se referă la discuțiile referitoare la o evaluare anuală a acestui fond pentru a vedea dacă el atinge obiectivele stabilite. Deci, din punct de vedere al calendarului, deci s-ar putea face fie o evaluare la șapte ani, fie una anuală. Însă ceea ce nu decurge clar din situația actuală și în studiu nu am putut să ne referim la acest lucru, este modul în care Parlamentul uh, va trebui să se implice, cum va trebui să acționeze, deci fie anual, fie la sfârșitul perioadei de șapte ani de programare. Și aici apare o întrebare care se regăsește la concluzie, și anume, Uh, lansăm o invitație nu doar în legătură cu acele aspecte pe care le-ar putea controla Parlamentul, ci în ce scop să facă aceste controle. Poate că e o întrebare provocatoare, însă trebuie să ne dăm seama dacă ne gândim că pentru Parlamentul European evaluarea ar trebui să coste doar într-o evaluare atingerii obiectivelor uh, centrale ale fondului, asta fiind o perspectivă legitimă de a vedea lucrurile, însă, sau ar trebui Parlamentul să se implice mai mult în ceea ce privește definirea programelor de lucru sau a capacităților. Deci e o întrebare fără răspuns deocamdată. Eurodeputații sunt cei care vor trebui să găsească un răspuns. Deci cum definești supravegherea exercitată de Parlamentul European asupra acestui fond? Și toate răspunsurile, bineînțeles, ca o mare încărcătură politică, însă în același timp ne pot da câteva indicații în legătură cu rolul pe care Parlamentul uh, îl poate avea pe viitor în ceea ce privește dezvoltarea de capabilități, prioritizarea acestora sau uh, reflexii în legătură cu viitoarele tendințe tehnologice. De altfel, în studiu fac aluzie la uh, modul în care Parlamentul European uh, are în vedere viitoarele evoluții tehnologice. Dacă există, de exemplu, voința de a investi cel puțin 5% din fond în tehnologii care au uh, un potențial de transformare major. Deci să se vadă care sunt tendințele în ceea ce privește această tehnologie, care sunt considerentele de natură etică. Um, uh, sunt chestiuni care trebuie abordate de Parlamentul European, însă ceea ce spun eu e valabil și în cazul parlamentelor naționale, însă nu e clar întotdeauna că în discuțiile din parlamentele naționale se intră în aceste aspecte atât de sensibile, în legătură cu definirea supravegherii exercitate de un parlament, uh, sau care ar trebui să fie scopul final al implicării parlamentelor în supravegherea acestui fond. Mai e un aspect care trebuie luat în calcul și mă refer la asta în uh, raport și nu e o discuție deloc ușoară, drept. E vorba de relația dintre Fondul European de Apărare pe de-o parte și PESCO. Sau, ca să da o întorsătură mai academică acestei discuții, care ar fi relația între o abordare supranațională în domeniul securității um, și apărării sau uh, una mai interguvernamentală. Și din punct de vedere tehnic ne putem gândi și la relația dintre Fondul European de um, Apărare și cooperarea permanentă structurată. Cum se îmbină acestea? Cum ar arăta în acel context um, supravegherea exercitată de Parlament. În raport mă refer de asemenea și la modul în care Comisia va aborda lucrurile, cum va stabili prioritățile în ceea ce privește capabilitățile. Comisia a spus foarte clar că în munca lor vor um, finaliza planul cu privire la dezvoltarea de capacități. S-a anunțat o anumită structură și e clar că Împreună cu statele membre, Comisia va discuta despre capacitățile care trebuie dezvoltate în uh, cadrul Fondului European de Dezvoltare. Deci dacă e să vorbim despre control exercitat de Parlament, bineînțeles e vorba de asimetrie informațională, deci câte informații poți să ai în legătură cu anumite chestiuni foarte tehnice, cum ar fi cercetarea, dezvoltarea, achizițiile publice, cum anume deci va fi gestionată această relație între aspectul interguvernamental și cel supranațional și Parlamentul European va trebui uh, să se gândească la aceste aspecte. Ca să nu vă mai răpesc prea mult timp și pentru a putea avea o discuție, aș uh, dori să trec acum la câteva din recomandările făcute în raport. Uh, vă rog să um, țineți cont de faptul că nu am avut toate materialele disponibile. Am avut mult mai puține informații atunci decât am acum, deci să nu mi-o luați uh, în nume de rău, însă totuși sper că o parte din aceste considerente vă vor ajuta. În primul rând, referitor la asimetria informațiilor, nu cred nu ne putem permite să subestimăm nivelul de expertiză în ceea ce privește controlarea achizițiilor publice, a cercetării și a inovării în domeniul apărării. Unii dintre dumneavoastră știți deja că și la agențiile de apărare sau la comisie, unul din aspectele esențiale de gestionare și de a avea o expertiză internă, deci de a putea gestiona niște programe foarte tehnice uneori, um, reprezintă o chestiune care, bineînțeles, Uh, va fi esențială în discuțiile legate de noua direcție generală, uh, industrie și spațiu. Problema expertizei se pune și în cazul eurodeputaților și a parlamentarilor în general. Și una din recomandările pe care o facem, și poate că mai mult ca sigur nu vă va lua prin surprindere, deci se referă la statutul subcomisiei sede dacă doriți să aveți o capacitate de supraveghere sporită asupra policii de apărare și a fondului de apărare, va trebui să vedeți uh, pe ce experți puteți conta. Și e o chestiune esențială și nu doar în ceea ce îi privește pe parlamentari, ci mă gândesc și la serviciile asociate. Va trebui să fiți bine informați atunci când veți desfășura această activitate de supraveghere, atât a fondului cât și a um, industriei apărării. Deci capacitatea de informare a Parlamentului European este foarte importantă. Și ajung la un al doilea aspect. Statutul COSAC și a conferinței interparlamentare. Cum aș putea eu să spun lucrurile fără să vă supăr? Potențialul acestor organe nu a fost folosit uh, pe deplin. În studiu uh, analizez o serie din discuțiile care au avut loc în cadrul acestor organe. O persoană implicată în domeniul apărării ar spune că discuțiile respective sunt cam superficiale E drept, discuțiile de acolo sunt o cale, o modalitate bună de a crea mm, relații, să zicem așa, parlamentare. Însă cum uh, mergi dincolo de o simplă informare a parlamentarilor în legătură cu subiectele care într-adevăr trebuie discutate, deci cum treci de la asta la o discuție uh, într-adevăr adevărată și de asemenea care vor fi și costurile și beneficiile pentru fiecare stat membru în acest uh, angrenaj. Deci COSAC și IPC, deci la asta mă refer. De asemenea, cred că trebuie să existe o reflexie pentru a spori relevanța acestora, pentru a îmbunătăți capacitatea de control. Și în ultimul rând, referitor la tehnologiile potențial mare de schimbare. Da, e o discuție foarte uh, de actualitate. Știm cu toții ce discuții au loc despre inteligența artificială sau robotică, însă o mare parte din abilitatea Parlamentului de a exercita control la nivel comunitar, dar și național, ține de a avea o dezbatere în cunoștință de cauză, în primul rând să știm în ce tehnologie ar vrea și ar trebui Uniunea să investească, dar de ce să investească? De, de ce ar trebui să investim în anumite tehnologii? În ce scop? Mă voi opri aici deocamdată și sper că <laughs> v-am dat suficient material pentru o discuție și cu mare plăcere aștept orice întrebări din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule Fiot. Acum vom avea câteva întrebări. Domnul Rivier are cuvântul. Merci, euh, monsieur le président, merci. Domnul Rivier. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Fiot, pentru prezentarea făcută. Modul în care prezentați dumneavoastră miza acestui fond european al apărării mă face să-mi dau dreptate, să-mi dau seama că prin crearea acestui fond, cumva ne-am uh, eliberat de tratate, deoarece miza apărării nu e neapărat uh, o tematică europeană, e o competență națională, însă Comisia, de asemenea, cred eu, că a depășit și bunul simț aici. Nu știu, practic se creează programe pentru a veni uh, în întâmpinarea nevoilor industriei de armament. Deci în Franța așa se face, avem DGA-ul uh, care practic uh, servește intereselor acestei industrii. Noi nu avem o armată europeană. E un fel de OZN, ceea ce vrem noi să facem aici. Deci vrem să avem un proiect din ce în ce mai federalist. De fapt, asta se întâmplă. Și dumneavoastră ați uh, spus că parlamentele naționale văd cu totul altfel controlul asupra acestui fond european de apărare și asta îi convine Comisiei. Parlamentul uh, European nu știu dacă va avea o viziune unificată, dar din păcate, iată că vedem de fiecare dată că se dorește o depășire a competențelor pe care le are Comisia Europeană. Mai există două aspecte ce țin de controle, despre care n-ați vorbit. Uh, E vorba de utilizarea acestor fonduri. Primul element regretabil e că aceste fonduri trebuie utilizate printr-o cooperare între trei state cel puțin. Însă știm că există multe programe de cooperare bilaterală care au avut un succes important. Deci cum să impui participarea a trei state? Cum să te gândești că asta e eficace? Deci, practic, două state care au o cooperare bună trebuie să găsească neapărat pe un al treilea. Deci e o risipă de resurse, din punctul meu de vedere. Și încă un alt aspect care mă îngrijorează, utilizarea acestor fonduri de către puteri străine. Știu că filiale directe ale companiilor uh, străine nu pot avea acces la aceste fonduri, deci chiar dacă au o filială cu, implantată în Europa. Însă cei care sunt aici înainte de 1994, de pildă, sunt firme considerate ca fiind comunitare, însă controlul efectiv pe care îl facem asupra acestor companii, nu știu, poate că e făcut de niște firme care nu sunt controlate de Uniunea Europeană. Deci am ajunge să finanțăm cercetarea și dezvoltarea în alte părți. Și asta n-ar fi în interesul contribuabilor europeni, deoarece ei sunt cei care plătesc acești bani. Mulțumesc. Domnul Danjan are cuvânt. cuvântul. Vă mulțumesc. Mă iertați că am întârziat puțin. Am uh, documentul cu studiul dumneavoastră. Aș vrea să mă refer la ce spuneați dumneavoastră la sfârșit, referitor la controlul efectuat de Parlament. Eu am niște critici diferite de cele pe care tocmai le-a făcut colegul. Nu, sunt uh, în totalitate de acord cu criticile aduse de dumnealui de altfel. Eu cred că e greșit să spunem că prin acest fond european de apărare Comisia și-a depășit competențele. Nu, din punctul meu de vedere e un domeniu în care Comisia Europeană a dat dovadă de o modestie relativă. Știa că merge pe un teren unde nu prea are expertiză, s-a bazat mult pe expertiza statelor membre și a industriei și modelele folosite pentru a pilota acest fond de apărare e un model destul de, sunt niște modele destul de, de bune, deci toată lumea e acolo. Industria e destul de mulțumită, statele membre de asemenea sunt destul de mulțumite și Comisia și-a făcut treaba fără să își acorde niște prerogative noi. Deci eu cred că e un model care funcționează destul de bine, să pe viitor va trebui să fim vigilenți. Bineînțeles că există pericolul birocratizării sau a la unei atribuiri automate din partea comisiei și în domeniul apărării așa ceva ar fi problematic, însă din fericire încă nu suntem în acea situație. Și un lucru important pe care vreau să-l subliniez e următorul. Fondul de apărare e un progres dacă ne gândim așa ca principii. Însă, iertați-mă că voi folosi un termen în engleză, nu e un game changer asta, nu schimbă neapărat jocurile în mod decisiv. 13 miliarde de euro în 7 ani, dacă e să comparăm cu bugetele de apărare naționale, dau o picătură de apă. Da, e bine venit pentru anumite programe, însă să nu ne închipuim acum că va schimba uh, practic uh, întreaga situație. Bugetul apărării în Franța e de 34 de miliarde de euro. Da, bineînțeles că acest fond e mm, o idee bună, e o idee bună să avem acel fond cooperativ, însă totuși are un buget modest, e în faza embrionară. Asta înseamnă că și în ceea ce privește controlul parlamentar, uh, mulți critici ne spun, fiți atenți, nu o să puteți controla voi ca parlamentar ce se întâmplă. Însă dacă vrei la un moment dat să dai mai multă importanță controlului uh, parlamentar decât fondului, să zicem, acestui program, asta nu mi se pare tocmai potrivit. Deci pe mine nu mă șochează că nu avem un control parlamentar, să zicem așa, optim în legătură cu acest fond european de apărare. Mă gândesc la actele delegate sau la actele de punere în aplicare. Pe mine asta nu mă șochează. E totuși o sumă modestă, e un program care trebuie să-și dovedească operativitatea destul de repede. Dacă ne gândim la industrie, la state care dacă nu au un fond operațional, nu vor face apel la acesta. Deci dacă își vor da seama că acest fond nu-i decât uh, o mașinărie birocratică cu un control parlamentar excesiv față de miza reală, atunci se vor îndepărta. Și atunci putem închide porțile Fondului European de Apărare și controlul se va face asupra a nimic. Deci prioritățile ar trebui stabilite altfel. Și închei cu două mici observații. Aveți perfectă dreptate, domnule Fiot. Și chiar ați folosit un eufemism când ați subliniat două lucruri. În primul rând, lipsa de expertiză în Parlamentul European pentru a revendica un control parlamentar absolut asupra acestor inițiative. Parlamentul European trebuie să-și dovedească pertinența în ceea ce privește apărarea. Eu nu consider și sunt și eu pledez cu vinovat, deoarece sunt aici de destul de mult timp, am fost și președinte la sede. Uh, nu ne-am dovedit că, n-am dovedit că avem această credibilitate și expertiză până acum, noi așa, împreună. Nu suntem încă un organ care să fie luat în serios și există motive întemeiate pentru asta. Deci actorii principali nu ne iau în serios, cei din domeniul apărării. Deci noi trebuie acum să ne punem uh, pe treabă și să dovedim că putem veni cu idei și cu expertiză, însă deocamdată mai avem încă multe de făcut și refer la asta la domeniile de competență care ne aparțin. Deoarece în această subcomisie și în Parlament, în general, ne place să ne băgăm nasul peste tot. Însă acolo unde ar trebui să avem o expertiză și o competență și față de parlamentele naționale. Mă gândesc la misiunile și operațiunile din politica de securitate și apărare. Dacă fiecare deputat aici ar stăpâni, ar cunoaște la perfecție, să zicem așa, uh, fiecare detalii în legătură cu misiunile desfășurate de UE, atunci deja am putea spune că suntem foarte performați, însă suntem departe de asta. Asta una. Și al doilea rând, conferința interparlamentară și COZAC. E trist ce se întâmplă. Eu am participat la toate aceste exerciții și cu greu v-aș putea spune despre o dezbatere operațională care m-ar fi marcat pe mine, m-ar fi impresionat sau să spun, uite, am făcut asta concret noi, Parlamentul European cu Parlamentele Naționale. Uneori sunt discuții, da, simpatice, să zicem, interesante din punct de vedere <laughs> intelectual, însă astfel de discuții le puteți avea în orice think tank nu e ceva demn de o activitate parlamentară într-un domeniu unde vrem noi să exercităm mai mult control. Fie că e un industriaș, celălalt de la DGA din Franța, um, de la un minister al apărării, dacă ar asista la lucrările acestui IP, să pleacă de aici plângând, vă spun. Zice, apoi să discute oamenii ăștia în continuare, așa, cu gravitate, însă să nu le dăm nicio putere, nicio, conferință, nicio competență. El deci mingea e în terenul nostru. Deci înainte să urlăm și să vrem mai multe puteri de control, haideți să dovedim că suntem în stare să exercităm astfel de competențe care ne-ar reveni. Sorry, thank you. I didn't hear properly the name in that. Mulțumesc, nu mi-auzisem uh, numele. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea studiului. Cred că controlul este una din cele mai importante părți ale activității Parlamentului European. Însă, cu procedura actelor delegate, Parlamentul are trei luni ca să evalueze proiectul de program și să îl blocheze dacă sunt probleme. Acest mecanism de control nu a fost aprobat în ultimul mandat pe baza celor de la Comisie și Consiliu după ultima rundă de uh, negocieri pentru fondul de apărare. Și comisia responsabilă, ITRE, a confirmat această poziție. Ce alte moduri de control parlamentar, pentru că e un aspect important, 30 de milioane de euro din banii contribuabilor sunt folosiți totuși. Ce moduri ați, de control ați sugera în această situație? Da, vă mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Demirel, vă mulțumesc pentru prezentarea făcută. Am citit studiul dumneavoastră cu mare interes. Aș avea mai multe întrebări pentru dumneavoastră. Și un punct care mi s-a părut mie interesant. În studiul dumneavoastră spuneți mai mult sau mai puțin că s-ar părea că Parlamentul European nu are un rol direct și un lucru pe care ne l-ați confirmat, că nu există o definire clară a rolului pe care trebuie să-l aibă Parlamentul în supravegherea acestui fond și că parlamentele naționale nu uh, își folosesc toate puterile pe care le-ar avea, deci nici ele nu au un rol foarte bine definit. În același timp ne spuneți că cu toate acestea statele membre au un drept de veto. Așa că eu îmi pun totuși următoarea întrebare. Cum putem să ajungem la un control, la un control politic pentru Fondul European de Apărare? și trebuie să spun cu tot respectul și dacă îmi permiteți, faptul că ar lipsi expertiza aici nu mi se pare un argument suficient pentru că e o decizie politică, vorbim despre bani publici care sunt cheltuiți aici și e un lucru important și e un lucru care trebuie să fie controlat din perspectivă politică. În studiul dumneavoastră ne mai spuneți că, în linii mari, rolul Parlamentului și, Consilie, și Comisiei parlamentare e limitat de ceea ce se întâmplă în cadrul financiar, stabilirea bugetului și atât. După aceea nu prea mai spuneți nimic despre controlul parlamentar. Am înțeles bine, asta ne spuneți dumneavoastră prin studiul făcut. Uh, în al doilea rând, în Germania, de exemplu, în cazul unor proiecte mai mari, există întotdeauna o decizie la peste 25 de milioane de euro. Trebuie să se ia o decizie în Parlament sau în comisiile specializate. Acestea trebuie să fie implicate în luarea deciziilor. Ar fi oare și aceasta o posibilitate să putem introduce așa ceva pentru proiecte de dimensiuni mai mari? Ce părere ați avea despre o asemenea propunere? Eu aș vrea să analizați puțin modelul german în această chestiune. Și apoi, în al treilea rând, în studiul dumneavoastră, eu înțelegeam că dumneavoastră ne spuneți că Parlamentul European nu are un rol foarte mare Parlamentele naționale nu fac tot ceea ce ar putea face cu rolul lor. Aș vrea niște propuneri concrete. Ce am putea să facem astfel încât să existe control politic și democratic? Nu am regăsit foarte multe în acest sens în studiul dumneavoastră. Ați putea să ne spuneți mai multe acum? Și aș avea și o a patra întrebare care nu e neapărat legată de studiul dumneavoastră, ci e legată de controlul parlamentar. Noi, europarlamentarii, vorbim de Network Against Trade Arms. Am primit o scrisoare deschisă aici și acolo ni se spune că acea listă de experți din Comisia Etică pentru folosirea fondurilor europene de Apărare trebuie să fie utilizată și că această listă nu este una publică. Nu sunt cunoscute aceste nume și eu cred că nu e bine. Ce părere aveți dumneavoastră despre această comisie de etică? Și apoi, dacă aici va fi implicat Parlamentul sau nu. Mulțumesc, domnul Mixer. Thank you, uh, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru acest raport foarte bun, foarte cuprinzător. Încerc să îmi organizez gândurile și să formulez câteva întrebări. Pe lângă faptul că este supranațional și interguvernamental, trebuie să ținem seama și de dimensiunea națională, pentru că, până la urmă, apărarea este atributul uh, statelor naționale. Putem ilustra asta și în contextul NATO, când s-a luat o decizie prin consens pentru lansarea unei operațiuni. Decizia depinde de uh, deciziile politice naționale pentru a atribui capacități aceleiași, uh, acelei misiuni. Asta se aplică și în Uniunea Europeană. Gândându-mă la proceduri și la controlul uh, parlamentelor naționale, putem vedea din raport că există multă diversitate. Există multe căi de a aborda acest aspect. În țara mea, în Estonia, avem o comisie specială pentru afaceri europene care este însărcinată aproape exclusiv cu aprobarea mandatelor înaintea reuniunilor consiliilor pentru guvern. Și controlul se referă la structurarea sau nu a mandatului de către guvern. Comisia nu controlează dacă decizia uh, a fost urmată de implementare sau nu. Și când vine vorba de Comisia pentru Buget, de exemplu, și a uh, domeniul apărării, aceasta ia decizii când controlează bugetul de apărare și analizează planurile guvernului pe termen lung, uh, forțele NATO și obiectivele de dezvoltare a capacităților la nivelul Uniunii. Trebuie să ținem seama de toate aceste aspecte. Plecând de la asta, ați menționat obiectivele față de care se poate controla pe termen scurt sau mediu, dacă, de exemplu, scopul uh, creșterii uh, competitivității uh, industriei de armament europene a fost atins. Se cere o competitivitate mai mare a industriei, însă totul ține și de capacitățile statelor membre. Capacități comune europene sunt puține, de exemplu sateliții, însă acestea ar putea sau nu să contribuie la capacitățile naționale. și, așadar, um, capacitățile colective depind de deciziile statelor naționale de a um, da spre folosința acestei capacități. Poate e vorba de capacități mai crescute și nu doar de competitivitate industrială la care se uh, referă sau al cărei obiectiv este uh, fondul de apărare. Mulțumesc! Acum mai uh, dau cuvântul domnului Fiot ca să răspundă la întrebări. Mulțumesc foarte mult. Voi încerca să trec prin aceste idei foarte interesante, să încerc să le uh, raționalizez cumva. Mm, vă rog să mă scuzați dacă nu voi răspunde chiar în ordinea uh, în care au fost spuse. Voi încerca să le grupez. În ceea ce privește parlamentele naționale și statele membre, e un lucru important de subliniat aici. Guvernele în sine problema suveranității este una importantă. Dacă ne uităm la PESCO, la fondul de apărare, nu există nimic care să răpească suveranitatea statelor membre. Doar se oferă un nou mod de cooperare pentru dezvoltarea de capacități, pentru programe de cercetare și dezvoltare care pot fi elaborate, care să sporească nu doar competitivitatea industrială, ci și capacitatea Uniunii. Știm că capacitățile sunt în mâinile statelor membre și acestea sunt cele care lansa, decid lansarea misiunilor, de exemplu, și a operațiunilor. Clar, legătura cu perspectiva națională este subliniată și ar trebui scoasă în evidență. În sensul uh, rolului Comisiei, și ale altor instituții și organisme europene, cum ar fi Agenția de Apărare și așa mai departe, nu văd nicio contradicție între întărirea capacităților Uniunii în sine și reducerea unei probleme îndelungate, de exemplu, costurile, um, suprapunerile. Până la urmă, doar costurile sunt implicate, ci și capacitățile la nivelul Uniunii și Fondul European de Apărare încearcă să rezolve aceste probleme. Nu văd nicio contradicție aici. Cât privește modul în care Parlamentul ar trebui să își reflecte cunoștințele interne și abilitățile interne, chestiunea politică mai largă, cât privește controlul, este ce vrea să facă și să devină Uniunea ca grup de state membre și instituții pe viitor. Asta e clar, deși în tratate avem o serie de indicații cu privire la ce ar trebui să fie Uniunea ca jucător în domeniul apărării, cred că mai sunt discuții cât privește rolul Uniunii în lume, din punct de vedere al apărării. Aceasta ar fi discuția mai largă cu privire la apărarea europeană și cum investim în apărarea europeană. Al doilea aspect, mult mai tehnic aș spune, care se plasează la alt nivel, este controlul sau supravegherea anumitor programe. Problema experiențelor naționale în supravegherea unor programe este deosebit de utilă. Unde intervin parlamentele când statele uh, dezvoltă capacități? În ce stadiu? La început? La sfârșit? așa cum arată unele experiențe naționale, nu am răspunsul, nu știu ce ar trebui să faceți, însă începem de la o chestiune mai de bază. Există problema expertizei tehnice în acest Parlament și în instituții în general, care trebuie rezolvată. Cum facem asta? În raport am uh, dat câteva idei. COSAC, IPC, Comisia Interparlamentară, Trebuie ca discuțiile noastre să fie mai dense, mai sofisticate. Este adevărat că parlamentele naționale, în funcție de comisiile parlamentare care abordează aceste chestiuni, nu întotdeauna e vorba de aceeași comisie, chiar și în acele discuții sunt informări din partea Ministrului Apărării, poate, care apoi pleacă. Este o mentalitate de informare și nu de discuții strategice cu privire la costurile pentru parlamentele naționale. Aici, ajungând și la rațiunea Fondului European de Apărare, parlamentele naționale clar au un interes, pentru că când ne referim la competitivitate, la stimularea industriei europene, ideea este să ne axăm pe IMM-uri și, bineînțeles, parlamentele naționale în multe state membre au interesul să se asigure că fondul își atinge obiectivul. Nu vin aici cu răspunsuri gata pregătite, nu am idei uh, cu privire la modul de organizare, pot doar să indic problemele și problemele se găsesc în abilitatea de a controla dincolo de o discuție generală cu privire la fonduri și programe. În ceea ce privește suma uh, modestă a Fondului European de Apărare, eu vin din lumea think tank-urilor. Nu este un nou argument pentru mine. Întotdeauna aud, ar trebui să fie miliarde și așa mai departe. Cred că mai mult decât chestiunea banilor este uh, noul proces pentru că fondul simbolizează un nou mod de cooperare. Banii sunt importanți, într-adevăr, însă e vorba de o schimbare de mentalitate care ar putea să apară la nivelul statelor membre. Bineînțeles, statele membre au interesul suprem să se asigure că fondul funcționează și aș dori să mai indic că nu trebuie să uităm că, deși cifra de 30 de miliarde se află acolo, unul din lucrurile care mă entuziasmează de cifra de 13 miliarde, mă scuzați, e vorba și de pârghii de uh, cooperare între statele membre. Și trebuie să avem în vedere uh, direcția pe care trebuie să o apuce Uniunea Europeană în domeniul apărării. Mai este o întrebare la care nu sunt sigur că am un răspuns. Este adevărat, ar trebui subliniat că parlamentele naționale joacă un rol cheie Trebuie să fim conștienți de faptul că statele și parlamentele diferite au uh, diverse puncte sensibile. Nu am recomandări cu privire la organizarea acestei, acestui aspect în Parlamentul European. Ce mai era? Aș dori să subliniez și comentariul făcut referitor la părțile interesate, industria și statele membre, va fi un proces de învățare, chiar și pentru industrie, care nu a mai cooperat în acest mod înainte. Este util și pentru industrie, aș spune. Și mă voi opri aici. Mulțumesc foarte mult. Da, vă rog, încă o întrebare, domnul Danjean. Mulțumesc, domnule președinte. În dezbaterea pe care am avut-o, când vorbeam de mm, suma modestă, sunt de, sunt de acord cu dumneavoastră și procesul este important, însă ce ați spus mă sprijină în poziția pe care o aveam, și anume că Fondul European de Apărare în sine nu va finanța niciun program singur. Nu există niciun program european de în armare care va fi finanțat doar de Fondul European de Apărare. Fondul va contribui la programe, însă în mică măsură, în programe de cooperare între state, cu un efect de pârghie, pentru ca statele să contribuie. Și îmi pare rău că trebuie să remarc asta din nou, însă Parlamentul European va controla poate cu Fondul European de Apărare 25% din contribuția la un program, însă restul de 75% va veni din fondurile naționale controlate de statele membre. Trebuie să păstrăm și simțul proporțiilor când uh, ne gândim la modul în care putem exercita controlul parlamentar. Asta plasează într-o lumină relativă controlul pe care îl putem exercita în comparație cu parlamentele naționale, de exemplu. Nu, nu sunt uh, în opoziție, nu mă opun. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Acum se termină prima parte a ședinței. Chers collègues, d'abord je voudrais... Stimați colegi, vreau să-i mulțumesc vicepreședintelui care a fost la prezidiu în prima oră a reuniunii noastre și acum vreau să urez în numele tuturor bun venit doamnei Elizabeth Bian Elizabeta Biencovska, comisar pentru piața internă, industria, antreprenoriat și IMM-uri o doamnă comisar despre care putem să spunem că a reușit să schimbe felul în care Uniunea Europeană tratează chestiunile legate de apărare atunci când ați intrat în funcție, în anul 2014, voi aveam acea scrisoare de misiune din partea președintelui Juncker în care apărea următorul aliniat și îl voi citi în limba engleză. Longer cooperation in defense procurement in order to avoid duplication of national programs and match resources to our foreign policy ambitions. Le moins qu'on puisse dire, c'est que lorsqu'on Putem spune că atunci când primiți o asemenea scrisoare de misiune, trebuie să faceți tot ceea ce vă stă în putință. Acest dosar pe apărare a fost îmbogățit, mai ales din 2016, cu lansarea strategiei globale. Planul de acțiune european pe apărare, la care ați contribuit foarte mult, prevedea crearea Fondului European de Apărare și alte măsuri. Obiectivul era să fie ajutate statele membre să cheltuie mai bine uh, banii în, pentru securitatea comună, pentru a consolida securitatea cetățenilor europeni și pentru a stabili o bază industrială competitivă și eh, bazată pe inovație. Uniunea Europeană va trebui să aibă un instrument bugetar astfel încât să poată să ajute la industria de apărare în statele membre. 2017 a fost un an important în ceea ce privește competitivitatea, sprijinirea competitivității în industria apărării, când s-a lansat programul pentru o cooperare structurată permanentă și fondul pentru și um, acțiunile pentru dezvoltare industrială. S-au făcut aceste propuneri, colegiuitorii au ajuns la un acord parțial în ceea ce privește fondul la data de 19 februarie și apoi aprobat în Parlament în data de 17 aprilie 2019. Mai există două puncte care trebuie să fie clarificate. Suma pentru acest fond și participarea statelor terțe. Cred că la acest ultim punct cu toții suntem de acord că trebuie să se mai discute despre statutul de țară asociată, mai ales ce se va întâmpla cu Regatul Unit după Brexit. Membrii Comisiei noastre sunt foarte interesați de cum vedeți dumneavoastră toate acestea și cum puteți să ne faceți un bilanț a ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați membri. Mă bucur că am ocazia să discut astăzi cu dumneavoastră despre munca pe care a făcut-o Comisia Europeană care acum pleacă în ceea ce privește cooperarea pentru apărare în Europa. Totul a depășit ceea ce apărea în scrisoarea de misiune a președintelui Juncker. Uh, nu doar achiziții publice, acum am făcut un mare pas înainte și am depus eforturi foarte mari astfel încât cooperarea pe apărare în Uniunea Europeană să ajungă la un alt nivel. Permiteți-mi să vă reamintesc că totul a început în 2014, adică înainte să intre în funcție această Comisie Europeană. Mulțumit eforturilor Parlamentului european și mulțumit eforturilor făcute de această comisie parlamentară, pentru prima dată au existat bani alocați pentru uh, cercetare în apărare. A fost un început, acesta a fost începutul. A existat un proiect pilot pe cercetare în apărare. De atunci s-au întâmplat foarte multe. Cu toții știm că un stat membru singur nu poate să facă față acestei situații complexe legate de securitate și toate provocările existente. E E clar că e nevoie de mai multă cooperare la nivel european. Avem nevoie de o Europa care să ofere securitate, dar care în același timp să poate să își asigure foarte bine propria securitate. Întâi vreau să spun că pentru o Uniune apărării credibilă nu înseamnă că se intră în contradicție cu NATO. Cum înțelegem noi lucrurile? Cum încercăm să funcționăm și să facem programele? În încercăm să ne organizăm pe partea de apărare, astfel încât Uniunea Europeană să devină un partener mai credibil pentru toți aliații noștri. În trei ani, în apărare, pentru că totul a început cu partea de cercetare, cu acțiunile pregătitoare pe cercetare. În urmă, ultimii trei ani, pe apărare, am reușit să facem mai mult decât în ultimii șase ani în Uniunea Europeană, cu lansarea PESCO, cu lansarea Fondului European pentru Apărare. Vor intra în detalii mai târziu la acestea. Vă reamintesc acum faptul că în fiecare etapă a muncii noastre am fost foarte atenți să consolidăm relația UE-NATO. Acesta a fost contextul nostru. După două declarații comune, acum această relație e operațională pe mai multe dimensiuni. Mobilitate militară, partea hibridă cibernetică, de la început ne-a fost foarte clar că Uniunea Europeană va putea să își consolideze rolul ca ofertant de securitate dacă reține și consolidează o industrie, o bază industrială competitivă în apărare. De aceea sunt eu cu portofoliul meu. Am început cu consolidarea competitivității noastre și a bazei industriale inovatoare la ce a trebuit să facem față și la ce mai trebuie să facem față. Avem un peisaj fragmentat în Uniunea Europeană în apărare, cu cheltuieli foarte scăzute pentru cercetare și dezvoltare în apărare. În septembrie 2016, președintele Juncker anunța, anunța lansarea Fondului de Apărare Europeană pentru a ajuta la evoluții în domeniul apărării. De atunci, bineînțeles, împreună cu Parlamentul European, cu sprijinul Parlamentului European, au existat programe la scară mică care funcționează deja. Primul, acele acțiuni pregătitoare în cercetare, vorbim de 90 de milioane de euro, 90, acest program a intrat acum în ultima etapă de solicitare de propuneri. Mai multe propuneri sunt în desfășurare. Până la sfârșitul anului viitor ne așteptăm să avem 18 programe care să funcționeze. Menționez un program, Ocean 2020. Întotdeauna vorbesc despre acest proiect pentru că aici sunt reunite și e tocmai ceea ce ne dorim să facem. Acest uh, program reunește 42 de entități din întreaga Europa. Iată, un adevărat exemplu de cooperare europeană. E un lucru fără precedent în Uniunea Europeană. Al doilea program, mai mic, un program de testare, un program pilot, acel program de dezvoltare industrială europeană. O, o sumă de 500 milioane de euro și acest program este operațional.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 Există pentru prima oară un program de apărare adoptat de colegiuitori în mai puțin de un an. E un lucru pe care merită să îl subliniem. Europa pentru prima dată sprijină prin bugetul european, prin bani europeni și prin modelul de cofinanțare o, un asemenea proiect comun de dezvoltări industriale. Avem aceste două programe de pregătire sau programe pilot, cum le spunem. Prin acesta, cel industrial, industria a putut să facă propuneri până vin vinerea trecută, în septembrie 20. Următoarea rundă va avea loc lun, anul viitor. Prioritățile acoperite sunt următoarele. 80 de milioane pentru operațiuni de protejare, mobilitate pentru forțele militare, 180 de milioane de euro pentru informații, comunicații sigure, 41 de milioane de euro pentru a consolida abilitatea de a avea operațiuni de grad înalt și 27 de milioane pentru proiecte care au de-a face cu tehnologii inovatoare, incluzând aici și IMM-urile. În fiecare etapă sunt a programului sunt subliniate IMM-urile. Acest program mai cofinanțează și două importante programe PESCO. Vă voi spune câte ceva despre acestea în discursul meu, însă permiteți-mi să subliniez aici și să repet cât de importantă e coeziunea între diferitele ramuri, diferitele părți ale muncii noastre, ceea ce face altul de reprezentant și această parte industrială pe care o abordăm noi. Avem aceste două proiecte PESCO, dezvoltarea eurodronei, 100 de milioane de euro, și programul ESOR cu 37 de milioane de euro un program pentru interoperabilitate între sistemele de comunicații pentru operațiuni comune UE. O parte mare din buget va trebui să sprijine cooperarea transfrontalieră între IMM-uri și, ceea ce e la fel de important, să fie deschise lanțurile de valori existente în sector pentru noi veniți. Însă, din nou, cum vă spuneam, vorbim doar de programe pilot. De atunci, Comisia a propus ca făcând parte din viitorul CFM anume din viitorul buget european 13 miliarde de euro alocați pentru Fondul European de Apărare plus 6,5 miliarde pentru a sprijini mobilitatea militară. Aici, din nou, mulțumită voinței politice din Parlament și din Consiliu, am reușit să ajungem în punctul în care ne aflăm. Am ajuns la un acord pe principalele elemente din regulamentul pentru fondul de apărare. Eu m-am implicat personal, am condus negocierile și pot să vă confirm faptul că foarte multe dorințe și poziții ale Parlamentului au fost incorporate. Permiteți-mi să mai menționez, să menționez patru aspecte importante. În primul rând, ne-am asigurat că există coerență pentru fondul acesta de apărare, există coerență cu inițiativele existente pe în agenda politică pentru un altul reprezentant, PESCO. În al doilea rând, chestiunile de etică. Aici discuția a fost una îndelungată în discuțiile tripartite. Comisia Europeană și-a luat angajamente de a se asigura că va exista un ghid etic pentru program. În al treilea rând, regulamentul e acum foarte clar asupra faptului că acțiunile care au de a face cu sistemele de arme autonome nu pot fi finanțate prin Fondul European de Apărare. Iar al patrulea punct, regulamentul are un accent puternic pe IMM-uri și tehnologiile cu potențial revoluționar. 80% din buget are de-a face cu aceste subiecte. Mai există două puncte deschise. Primul, bineînțeles, bugetul, care face parte din negocierile cu privire la următorul CFM. Aici aș dori să Vă rog să continuați să ne sprijiniți, pentru că avem nevoie de acest sprijin în continuare. Mulțumit acestor stimulente bugetare UE, care sunt destul de mici dacă ne gândim la întregul volum al sectorului, noi am reușit să începem să conturăm o politică de apărare pentru Europa, la nivel industrial nu o politică care să fie în serviciul a unul sau două state, ci o politică sprijinită de toate statele membre. Și am avut sprijin din partea statelor membre în acest sens, să se țină cont de diversitatea culturilor, abordarea la, în ceea ce privește apărarea. Acesta este punctul principal. În comparație cu alte dosare de care m-am ocupat, acest aspect a fost unul diferit. Am avut sprijinul celor 28 de state membre. Permiteți-mi să spun foarte clar lucrurile aici. E o întrebare care tot apare și cred că e important să ne axăm pe acest aspect. Fondul European de Apărare nu e un instrument protecționist. Unii și-ar dori să-l prezinte astfel, însă nu e așa. Nu aceasta a fost intenția noastră, nu e intenția noastră și am încercat încă de la bun început să lucrăm cu toți partenerii noștri în această manieră. Cum spuneam la început, tocmai se se organizează un cadru legal pentru participarea entităților din state terțe, companii din state terțe sau companii care au sediul în Uniunea Europeană, dar nu sunt controlate la nivel european. Așa că nu respingem pe nimeni. În pofida acestui fapt, noi fondul acesta nu vine cu probleme în cooperarea cu celălalt, cu ceilalți parteneri, achizițiile nu sunt afectate, piața noastră de apărare rămâne în mare parte deschisă și insist pe acest fapt. Există o deschidere a pieței europene. E mai deschisă față de ceea ce se întâmplă pe piețele unor aliați apropiați vor exista aceste, probleme, aceste proiecte de capacități care vor continua cu statele terțe, fondul nu le va afecta nici acum, nici pe viitor, nici drepturile de export ale statelor membre nu vor fi afectate. Cu ce vine în plus acest fond? Cu cooperarea. Aceasta este plus valoarea. Nu previne, nu înlocuiește, uh, nu face decât să deschidă calea cooperării europene și, bineînțeles, nu se va duce la mai puțină interoperabilitate. Scopul nostru de la început a fost să reducem dublarea și să creștem interoperabilitatea. Participarea și eligibilitatea pentru accesul la fond sunt condiționate. Există anumite criterii care mențin, și din nou acesta este obiectul nostru, mențin interesele de securitate ale Uniunii Europene. Orice companie, oricine, orice entitate care dorește, dorește să participe la fond trebuie să respecte criteriile și vi le reamintesc, aceste criterii sunt asemănătoare cu criteriile cu care au de-a face companiile noastre europene atunci când încearcă să acceseze finanțare pentru apărare în alte state. Se deschid astfel căi de cooperare cu aliații NATO, bineînțeles sub aceste condiții. Fondul își dorește mai puțină cooperare în Europa și o cheltuire eficientă a fondurilor. Re- mă repet, dar din nou acesta este obiectivul nostru principal. Astfel s-ar îmbunătăți rolul nostru de actor mai puternic pe, pe scara globală și vom putea să ne asumăm responsabilitățile pe care ni le-au cerut aliații. Mai multă responsabilitate, mai, mult, mai multă povară să fim consolidați și responsabili pentru securitatea noastră. Vom putea să contribuim mai mult la NATO, va exista o mai bună interoperabilitate, cum vă spuneam, și echipamente de vârf. Fondul European de apărare, de la început își dorea să schimbe regulile jocului. Aveam un, mon- un model de cofinanțare. Prin acest model de cofinanțare, în la care intervin și bonusuri, prin acest model dorim să stimulăm cooperarea europeană și, cum vă spuneam, să deschidem aceste lanțuri de valori în apărarea europeană. În același timp, ne dorim să finanțăm capacități de vârf și de apărare și de apărare spațială, știu că mâine veți primi mai multe informații legate de spațiu, pentru că, da, e important acest aspect. Bineînțeles că ne asigurăm că există sinergie între PESCO și fond. Prin ceea ce vă spuneam, proiectul PESCO va avea o rată de cofinanțare mai crescută Vreau să o spun și o spun cu toată încrederea, am făcut un pas enorm. Am reușit să pregătim scena pentru următoarea comisie. Avem două programe pilot în testare pentru pe fondul de apărare în viitorul buget și cred că obiectivul nostru poate fi atins. E nevoie de voință, de hotărâre și de aspectele practice, cum să se pune totul în practică. Eu am încredere în faptul că această comisie ne va sprijini din nou, va sprijini eforturile noastre în acest sens. E nevoie de ceva mai multe eforturi, astfel încât să putem să încheiem negocierile pe dispozițiile care au mai rămas deschise legate de Fondul European de Apărare. Contez pe dumneavoastră aici. E un lucru foarte important pentru industria de apărare europeană, care oferă foarte multe locuri de muncă. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Voi da cuvântul acum coordonatorilor grupurilor politice care doresc să intervină. Începe domnul Dan Danjon pentru PP. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Probabil e ultima oară când vă vedem aici în subcomisia noastră, așa că permiteți-mi ca în numele grupului meu politic să vă mulțumesc pentru munca făcută, o muncă într-adevăr remarcabilă. Chiar și dacă ați subliniat și dumneavoastră și doamna președinte faptul că mai sunt multe lucruri de făcut în legătură cu acest fond european de apărare, care e un proiect ambițios, unul pe care trebuie să îl salutăm. Nu voi spune că e un game changer, că schimbă regulile jocului cum ați făcut-o dumneavoastră. Mai există în continuare puncte slabe care mai rămân și va trebui să fim atenți la ele, va trebui să ne asigurăm că procesul început continuă pe o bază bună. Există dosare foarte importante, cel legat de statele terțe e deosebit de complicat. E foarte bine că ne-ați amintit faptul că atacurile acestea legate de protecționism, de protecționism nu sunt justificate pentru că nu despre asta vorbim aici și e foarte bine că ne-ați reamintit acest fapt și cred că putem să spunem și mai puternic că anumiți aliați au într-adevăr piețe mult mai deschise decât ale noastre. Și eu cred că noi rămânem totuși destul de deschiși. Sper că în următorul mandat vom putea discuta de un subiect mai tabu, preferința comunitară, dar sper că e un subiect pe care vom putea să-l deschidem, mai ales când vedem cum ne atacă aliații noștri pe acest subiect. Încă o dată vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut și acum, înainte de noua comisie, aș dori să reamintesc un fapt pe care l-am amintit și la audierea precedentă. E important că dumneavoastră ați, reu- ați reușit să gestionați acest program dând dovadă de multă originalitate față de ceea cu ce suntem obișnuiți din partea comisiei. Ați dat dovadă de multă flexibilitate și ați reușit să integrați într-un mod foarte flexibil principalii participanți, statele membre și industria. Acest echilibru care a fost găsit, această alchimie pentru Fondul European de Apărare e deosebit de importantă. Dacă ar apărea vreun dezechilibru aici între legătura între principalii participanți, riscul ar fi unul uriaș. Dacă industria sau statele membre ar simți că marea mașinărie birocratică are de pierdut sau îi prea controlul, atunci s-ar putea ca acest echilibru să fie uh, deranjat și să pierdem din oameni pe drum. Eu sper că cei care vă vor urma vor urma același raționament. Industria apărării nu înseamnă doar industrie. Industria apărării înseamnă și chestiuni legate de suveranitate, de chestiuni operaționale, de politici comerciale. Vorbim într-adevăr de un sector specific. Și apoi, faptul că va exista acum un DG pentru industria apărării, faptul că totul intră acum într-un cadru mai, gener- mai normal al Comisiei Europene, e inevitabil, dar mă tem că această banalizare a subiectului ar duce la faptul că nu s-ar ține bine cont de toate specificitățile existente în industria de apărare. Dumneavoastră ați reușit să o facem, sper că și cine vă va urma în funcție va face întocmai la fel. Și m-ar interesa care ar fi, acestea ar fi sfaturile pe care le-ați putea da acelora care vă vor urma. Oricum, vă mulțumesc foarte mult! Uh, thank you very much for, for... Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ați spus. Și eu am avut acest sentiment și nimeni nu poate înțelege mai bine decât înțeleg eu uh, cum uh, birocrația poate zămizli monștri, ai, ca să spunem lucrurilor pe lume. Dar noi ne-am pregătit în ultimii doi ani pentru separarea acestor responsabilități în cadrul Direcției Generale. Mie mi-a fost clar deja după câteva luni că astfel că aceste două părți uh, atât de importante, portofoliul, spațiu și apărarea, deci trebuie tratate diferit. Poate că sumele nu sunt enorme dacă ne gândim la sumele vehiculate în sector, însă să nu uităm că am început de la zero. Suntem în faza de testare, însă sunt încrezătoare. Trebuie să vă spun că am avut o legătură foarte strânsă cu industria, cu statele membre și am recunoscut acest lucru și chiar mi-am dorit asta, deoarece am avut nevoie de expertiza lor, deoarece nu dispuneam de astfel de expertiză și nici acum nu avem așa ceva la comisie. Și pe măsură ce va crește noua direcție generală, va avea nevoie să dobândească know-how și expertiză de la statele membre. Asta e absolut firesc. Și acum mă întâlnesc de multe ori cu reprezentanții celor care solicită um, să participe la acest proiect și uneori îmi pun niște întrebări foarte dificile. Și bineînțeles că primul răspuns este următorul. Întotdeauna e greu să ai de-a face cu banii publici europeni. Da, sunt bani dați, nu sunt promutați și e normal să fie așa. Da, așa e, sunt bani greu de accesat. Însă asta nu înseamnă că nu ar trebui să avem o abordare prietenoasă, zic așa, față de beneficiari sau față de cei care solicită participarea. Deci această fază de testare în studii și la capacități, această fază de testare îi oferă DG-ului și viitorului cabinet și viitorului comisar, le oferă cunoștințele necesare pentru a nu fi inundați de birocrație, deoarece scopul nostru este să stimulăm uh, competitivitatea. Nu va fi ușor, însă trebuie să facem uh, ca acest instrument să fie ușor de folosit de către companie. Asta e tot ce pot spune. Uh, Însă numărul de persoane și digiul ul în sine va crește în următoarele luni și luni, asta e sigur. Domnul Rivier. Doamnă comisar, în primul rând, vreau să vă spun că v-ați referit la cooperare indispensabilă în domeniul industrial. Da, vă dau dreptate, într-adevăr. Și în domeniul apărării e important să existe o astfel de cooperare. Însă aici, începând cu acest punct, mă îndepărtez de analiza dumneavoastră cu privire la lucrările făcute. De altfel, dumneavoastră ați exprimat foarte transparent filozofia politică din spatele acestui proiect care a dus la înființarea acestui Fond European de Apărare, prin care se dorește ca UE să devină un actor din industria apărării, industria de armament, care din punctul nostru de vedere ține de suveranitatea statelor membre. Da, s-a făcut așa treptat, trap, tiptil, subtil, însă până la urmă, iată că Uniunea Europeană uh, iată își uh, ia aceste competențe care erau naționale. Acum, cooperarea. Există foarte multe exemple de cooperare industrială reușită bilaterale. Dar dacă acum obligăm participarea cel puțin trei state la o astfel de formă de cooperare, nu facem decât să transformăm încet, încet această formă de cooperare, acești bani de la cercetare, într-o formă de cooperare care obligă statele care, chiar dacă nu sunt obligate, interesate să participe, o vor face, deoarece asta le convine celorlalte două state membre care erau implicate. Da, e o abordare federalistă pe care o critic. Și de asemenea, dumneavoastră spuneați că sunt cheltuite sume, sume mici, da, 13 miliarde în șapte ani, poate că nu pare așa mult. Și spuneați că partenerii industriali sunt mulțumiți de fondul acesta în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, însă eu mă tem că pe viitor ne vom da seama că se vor risipi mulți bani. Bani care vor fi cheltuiți inutil, deoarece banii ăștia de cercetare și dezvoltare poate că nu vor avea, vor avea de a face cu operațiunile. Statele majore naționale sunt cele care au contracte în domeniul apărării, deci multe proiecte practic vor fi complet uh, îndepărtate de realitatea națională. Da, într-adevăr, dumneavoastră ați depășit mandatul din scrisoarea de misiune inițială. Unii salut acest lucru. Eu nu regret asta. Și eu îmi doresc ca Uniunea Europeană să se limiteze la competențele sale și să nu se mai uh, implice în subiectele ce țin de politica de apărare. Doamna comisar, după cum am spus în discursul inițial, avem sprijinul celor 28 de state membre cu toatele și-au dat acordul. Nu am prezentat ideea, însă Ideea a ajuns pe un teren fertil, deoarece toate statele membre au fost de acord și au făcut presiuni să se facă. Dar care a fost punctul nostru de pornire? Am făcut și facem și acum multe analize în legătură cu situația din sectorul apărării. Și avem informații care ne arată că în Uniunea Europeană, putem economisi până la 100 de miliarde de euro anual dacă uh, există cooperare. Bineînțeles că nu este exclusă cooperarea bilaterală. Dacă orice stat membru vrea să coopereze bilateral cu orice altă țară, are această posibilitate. Ce ne dorim noi este să cheltuim banii mai eficient. Deoarece situația e în felul următor acum, statele membre investesc, de pildă, aceiași bani pentru aceleași studii de cercetare, deci pentru aceleași idei. E o suprapunere completă a eforturilor și această piață este extrem de fragmentată. Nu e o idee care a venit așa de nicăieri. E o idee care a venit deoarece uh, am făcut o analiză prealabilă foarte mm, aprofundată a situației a fost momentul când statele membre, în primul rând, în urmă cu trei ani, deși unul sau două erau reticente, deci imediat au ajuns să sprijine acest efort, deoarece primesc bani. Spuneam, cooperarea bilaterală, bineînțeles că e permisă și e posibilă, dacă doresc să intre sub umbrela Fondului European de Apărare și dacă vor bani de la bugetul european pentru a sprijini finanțarea internă, atunci trebuie să coopereze într-un mod mult mai generalizat. E nevoie de peste două state, de peste două companii din statele membre, trebuie să fie și IMM-uri implicate și tot repet asta, tot o spun. Dacă acest fond se uh, cheie cu un succes doar pentru 2-3 state membre și 2-3 companii, uh, se va opri. Nu. Companiile mai mici din lanțul valoric uh, trebuie să simtă acest fond ca fiind util. Că și-au cheltuit banii eficient, că au găsit parteneri buni într-un alt stat membru și că nu suprapun eforturile. Și că nu cheltuie bani pe aceleași lucruri așa cum e situația acum. Deci am început să vedem lucrurile cu o perspectivă industrială. de eu m-am ocupat. Am fost comisarul pentru industrie și de aceea am început cu uh, această perspectivă economică și industrială. Și am ținut cont mai ales de faptul că partea de cercetare a acestui sector uh, Uh, se ocupă de multe ori de tehnologii cu utilizare dublă, deci tehnologii care sunt folosite și în scopuri civile, nu doar militare. Deci sunt bani, da, pentru cooperare într-un cadru geopolitic mai mare, cu un obiectiv geopolitic mai mare. Însă începem cu economia și industria. Asta a fost baza. Merci. Monsieur Schuster. Domnul Schuster. Vă mulțumesc. Tocmai aceste lucruri mă fac să fiu sceptic. Industria apărării nu e o industrie normală și mă întreb dacă nu cumva facem pasul 2 înainte să-l facem pe primul, pentru că de obicei se hotărăște despre ce fel de sisteme de arme ne dorim, de care am avea nevoie, pe baza unei analize a securității, pe baza unei analize privind uh, amenințările, de ce ar trebui să ne ferim. Și cred că de acolo trebuie să se hotărască apoi des ce fel de arme e nevoie pentru toate acestea. De aceea nu înțeleg de ce două, trei sau chiar cinci state membre spun vor să avem aceste arme. Există IMM-uri care spun, da, noi putem începem cu producția, avem o asemenea producție, nu acesta poate să fie criteriul ce fel de arme sunt produse în Europa. Pentru că nu vorbim de o industrie ca orice altfel de industrie, de aceea trebuie să fie tratată diferit. Nu se supune criteriilor pieței, criteriilor de pe piață. Există aici foarte multe subvenții din partea statului, lucrurile sunt foarte diferite în politica de apărare și de aceea e nevo- nu putem spune pentru securitate avem nevoie de anumite sisteme de arme. Uh, da, și apoi ar urma cooperarea, cooperarea pe care eu o salut, dar cred că suntem foarte departe. Nu avem încă o strategie unică, unitară în Uniunea Europeană și nu știm nici cum să o controlăm din perspectivă democratică. Și aici, între statele membre, există diferențe foarte mari cu privire la controlul democratic și cum ar trebui să funcționeze el în acest domeniu. Așa că, din nou, nu cumva am pus, nu cumva facem al doilea pas înainte de primul și apoi ce vrem exact să finanțăm prin intermediul fondului. Poate că nu m-am exprimat suficient de clar în această privință. Poate că am prezentat proiectul sau inițiativa dintr-o perspectivă prea tehnică. Totul a început cu decizia statelor membre în legătură cu niște priorități și capacități uh, stabilite în comun. Deci statele membre, conform planului de dezvoltare a capacităților și în cadrul pe aceea au hotărât ce capacități sunt necesare. Statele au stabilit, nu comisia. Prioritățile pe care le-am enumerat eu. au fost stabilite de statele membre. Primul criteriu de selectare a proiectelor a fost impactul asupra suveranității militare și a suveranității europene și prioritățile și capacitățile sunt decise și vor fi decise de statele membre și nu de Comisia Europeană. Merci. Petras Ostrevicius. Domnul Ostrevicius. Doamna comisar, permiteți-mi să prezint lucrurile dintr-un alt unghi. Așa cum ați menționat dumneavoastră pe bună dreptate, de multe ori e vorba de tehnologii cu utilizare duală, care pot fi descoperite în urma sprijinului oferit pentru cercetare de la Fondul European de Apărare. Ați uh, văzut că ar exista efecte pozitive asupra industriei, proiecte sprijinite de acest fond care poate duce la astfel de rezultate concrete. Și aș vrea să știu cum își poate spori competitivitatea industriei apărării în Uniunea Europeană și cum și dacă și-a îmbunătățit situația după implicarea acestui fond în domeniu despre care vorbim astăzi. E prea devreme să spunem dacă am observat rezultatele acestor proiecte. de pe am început prima rundă de apeluri de ofertă acum 2 ani pentru partea de cercetare, pentru capacități am început anul trecut, deci sunt programe de testare pentru ultimii trei ani din acest uh, CFM, deci până în 2020. E prea devreme să spunem dacă există mm, rezultate. Însă vă vom oferi o listă a proiectelor care au primit cofinanțare până acum cel care se numește Ocean 2020, și Ocean 2020 și pe care îl tot laud. Acolo avem 22 de entități din UE și cu toate le au fost de acord să se împlină acest uh, proiect comun și să participe și la achiziția publică uh, împreună. Dar vă vom da o listă a proiectelor care sunt în curs de implementare. domnul Martin Howard. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, vă mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. Eu reprezint o regiune din Marea Britanie care are o industrie a apărării și um, industrie spațială în, în într-o situație foarte bună. Industrie integrată, atât la nivel internațional cât și lațul valoric european și apreciem foarte mult uh, legăturile cu Uniunea Europeană. Am o întrebare cu privire la Fondul European de Apărare, pe care îl salut, salut și progresele făcute și resping cu siguranță orice observații exagerate în legătură cu amenințările la suveranitatea națională. Uh, eu cred că acest fond ne va face mai uh, rezilienți, mai eficienți și ne va oferi și mai multă securitate. Am o întrebare legătură cu maximizarea investițiilor în companiile europene. Deci credeți că e potrivit acum să maximizăm cât mai mult um, Um, importanța componentelor din lanțul valorii care provin din Uniunea Europeană. Eu cred că asta ne-ar face mai rezistent și ar avea de câștigat și industria europeană. Regiunea mea ar avea foarte mult de câștigat, cu condiția să rămâne, bineînțeles, în Uniunea Europeană. Și ajung la a doua întrebare. Ce amenințări și riscuri vedeți uh, în urma Brexitului? Proiectul, sub forma sa actuală, se referă la consolidarea întregului lanț valoric. Ce 8% din proiect sunt, acele procente 8% sunt pentru companii mici și inovatoare, ceea ce e foarte important. Da, e vorba de lanțul valoric întreg mm, conceptul din spatele Fondului European de Apărare și prima parte de cercetare și cea de capacitate la asta se referă. Și sunt optimistă mm, în legătură cu rezultatele obținute. Eu mă temeam la începutul mm, acele părți eh, de cercetare și de capacități, mă temeam că nu vom avea un proiect la care să participe atât de mulți parteneri care au fost dispuși să se implice de la stadiul de cercetare până la achiziția publică um, a capacităților respective și am avut o surpriză foarte plăcută. Deci au fost multe companii interesate, mulți parteneri interesați. Deci asta ne arată că astfel de inițiative la nivel european sunt utile și nu doar uh, din motive geopolitice. Trebuie să fim mai parteneri mai buni, dar și din punct de vedere industrial uh, e util. Nu îmi puneți întrebări în legătură cu Brexit, vă rog frumos. Înțeleg cum vă simțiți. Mai ales în momentul actual. Acum un an, acum șase luni, spuneam și noi că avem un acord general și că ne vom concentra pe fiecare sector, însă acum ce mai pot să spun? Vă rog să mă înțelegeți și să-mi permiteți să nu fac comentarii în legătură cu Brexit. Vă mulțumesc mult pentru înțelegere! D'autres questions? Alte întrebări? <laughs> okay, sorry. Of course. Okay. Je, je, je vais profiter. Euh, euh. Voi profita de această clipă, de aceste momente, pentru a vă pune câteva întrebări, așa, din perspectiva celor cinci ani petrecuți în postul de comisar. Uh, Direcția Generală Industrie, Apărare și Spațiu. Cum credeți că se va configura această direcție generală? Credeți că uh, există competențele adecvate în momentul de față pentru a putea înființa această direcție generală cât mai uh, repede? Care va fi Uh, legătura acestei DG cu alte instituții care se ocupă de apărare în Uniunea Europeană și încă o întrebare. Ați menționat pe scurt în introducerea dumneavoastră uh, cât de mult vă interesează chestiunile spațiale. Ați putea reveni asupra experienței dumneavoastră um, din cei 5 uh, ani de comisar pentru a ne da anumite piste de reflexie în legătură cu următorul mandat, care ar trebui să fie subiectele prioritare pe care să ne concentrăm atenția în sectorul apărării spațiale. Vă mulțumesc! La prima întrebare, vă pot răspune că vor fi niște vremuri foarte interesante. Am avut o discuție foarte bună cu succesorul meu. Cred că baza de pornire e bună, există oameni foarte buni la comisie, însă, după cum spuneam, acest DG va avea nevoie de experți din statele membre, deoarece domeniul pe care îl vor gestiona va fi mult mai mare decât ce a fost în trecut. După cum spuneam, de peste 2 ani, împreună cu Direcția Generală, ne-am pregătit pentru această separare. Eram sigură că asta va surveni. Eram sigură că asta se va întâmpla. Da, avem nevoie de oameni, avem nevoie de cunoștință avem nevoie și de o cultură generală în domeniul apărării. E pentru prima oară când Comisia Europeană um, întreprinde un astfel de exer- face un astfel de exercițiu și gestionează un astfel de program, deoarece e atunci normal că avem nevoie de cunoștințe sporite, de avem o bază bună, spuneam, la resursele umane, însă nu e suficient dacă ne gândim la amploarea programelor pe care le vom avea în următorii ani. Acum, în ceea ce privește prioritățile, nu eu trebuie să dau sfaturi într-o direcție sau alta, însă Consiliul, Parlamentul, Comisia și Industria, deci cele patru părți implicate, ar trebui să încerce să mențină aceeași relație um, deschisă, um, onestă și bună între ele, deoarece e important, trebuie să înțelegem uh, intențiile celorlalți parteneri. parteneri. Eu credeam că problema companiilor din țări terțe a dispărut. Am făcut mari eforturi pentru a clarifica lucrurile, însă încă mai apar aceste probleme. Și de aceea toți partenerii trebuie să aibă niște răspunsuri uh, deschise și clare la toate aceste chestiuni. Sau la aceste chestiuni care, din păcate, nu sunt ridicate în discuție așa cum ar trebui. Din punctul meu de vedere, răspunsul e foarte clar. Nu e un instrument de protecționism, nu ne închidem piața, pur și simplu ne apărăm interesele de securitate. Alții fac mult mai mult, sunt mult mai apropiați de companii decât uh, suntem noi sau decât intenționăm să fim noi în cadrul uh, Fondului European de Apărare, de problema uh, companiilor din țările terțe cu siguranță va apărea din nou. Aș vrea să mai adaug un lucru, dacă îmi permiteți. Știți că lună de lună noi am uh, tot obândit cunoștințe în legătură cu proiectele. Și cu mare plăcere vă putem pregăti o listă cu toate proiectele care sunt acum în curs pentru a vedea pe scurt cum au evoluat lucrurile de la bun început. Poate și cu anumite puncte de întrebare, propuneri pentru a face față dificultăților cu care cu siguranță vă veți confrunta în multe surse. Vă mulțumim foarte mult pentru această propunere apreciată cred de toți colegii, vom avea nevoie de un schimb de informații, asta e sigur, în legătură cu calea pe care a străbătut-o până acum, dar uh, vă mulțumesc și pentru faptul că ne spuneți deschis că trebuie să abordăm chestiunile nesoluționate. Dumneavoastră ați uh, făcut mult mai mult decât să desțeleniți terenul, să zicem așa. Chiar ați pregătit lucrurile bine, în mod temeinic. Deci, în timpul mandatului dumneavoastră și e clar că avem nevoie de testamentul dumneavoastră, de comisar, să zicem așa. Nu, nu, nu, nu, chiar așa nu part of my portfolio. Thank you for... Da, e, face parte, făcea parte din portofoliul meu. Vă mulțumesc că apreciați ceea ce au făcut uh, colegii din servicii, ce a făcut Consiliul, Parlamentul, Comisia în mandatul anterior. Și contez pe sprijinul dumneavoastră și pe viitor. Mulțumesc! Vă mulțumim și vă urăm numai bine în noua dumneavoastră viață.

Chers collègues, au nom bienvenue à Monsieur Pavel Erczynski, directeur général de la PSDC de la Stimați colegi, în numele comisiei noastre îi uh, urez un călduros bun venit domnului Pavel Hercinski, director uh, executiv responsabil de PESAC și răspunsul în situații de criză în cadrul pactului privind PESAC civilă. Misiunile civile ale PESAC uh, sunt un instrument uh, unic pentru Uniunea Europeană. Acum, uh, circa 2000 de militari participă la 10 misiuni civile în Europa, în Orientul Mijlociu și în Africa pentru a susține țările partenere în eforturile de a-și gestiona mai bine crizele și de a restabili pacea și statul de drept pe propriul teritoriu, contribuind astfel direct la securitatea Uniunii Europene. În noiembrie 2018, statele membre au adoptat un nou pact civil în cadrul PESAC, ce vizează să întărească dimensiunea civilă a politicii de securitate și apărare comună. În pact a fost introdusă o nouă abordare mai integrată pentru a întări legătura între securitatea internă și externă și pentru a promova o cooperare mai strânsă între misiunile civile și actorii din um, domeniul justiției și afacerilor interne. Instruirea și recrutarea, punerea în comun a experților și logistica necesară pentru a asigura mobilizarea rapidă și eficientă a misiunilor sunt elementele esențiale ale succesului pactului. În afară de sarcinile tradiționale legate de poliție, stat de drept și administrația civilă, misiunile civile sunt uh, acum însărcinate cu noi um, atribuții legate de migra migrația um, ilegală, amenințările hibrid, securitatea cibernetică, terorism, radicalizare, crimă organizată, gestionarea frontierelor și securitatea maritimă, preveniția și lupta împotriva extremismului și protejarea patrimoniului cultural. Statele membre se angajează de asemenea să furnizeze capacitățile necesare pentru a-i permite Uniunii să lanseze o nouă misiune de 200 de persoane în orice zonă de operațiune în următoarele 30 de zile după decizia Consiliului, cu toate echipamentele necesare furnizate uh, din depozitele strategice. În aprilie 2019, uh, Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia Europeană au elaborat și prezentat planul de acțiune comun privind punerea în comună a Pactului Civil pentru PESAC, care identifică 74 de acțiuni pentru fiecare din cele 22 de angajamente incluse în pact pentru a susține uh, punerea în aplicare de plină. În următoarele luni, statele membre vor uh, adopta planuri ambițioase de implementare naționale și vor angaja resursele adecvate la înălțimea nivelului de ambiție al Uniunii Europene. Domnule Herținski, dorim să ne informați cu privire la uh, stadiul uh, în care se află acum pactul, mai ales uh, să ne spuneți care sunt acțiunile principale incluse în planul de acțiune comun al Serviciului de Acțiune Externă și ce nivel de angajare așteptați din partea statelor membre. Și în lumina noilor sarcini ale PESAC, ale misiunilor PESAC pe care le-am citat mai devreme, ce măsuri aveți în vedere pentru a crea sinergii mai puternice cu actorii din domeniul justiției și afacerilor externe, afacerilor interne și cum uh, veți uh, face în așa fel încât prioritățile tradiționale, uh, poliția, statul de drept și administrația civilă, să nu fie eclipsate de noile sarcini. Și am dori să știm dacă am contribuit cum uh, um, fondurile necesare pentru aceste acțiuni. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Este o mare onoare să mă adresez astăzi acestui grup distins ai membrilor Parlamentului European. Mă numesc Pavel Hercinski, sunt proaspătul numit director executiv pentru PESAC și răspunsul în situații de criză în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă și mă aflu aici cu colegul meu, Ianek Prover, cu colega mea, Ianek Prover, este expertă în uh, PESAC civile și a lucrat pe acest dosar în mai multe uh, roluri de mai multă vreme. Sunt uh, recunoscător pentru prezentarea dumneavoastră. Ați uh, creat contextul perfect pentru discuții este clar că aspectele civile ale politicii um, de securitate și apărare comună aduc o valoare adăugată unică cât privește contribuția Uniunii Europene la securitatea și pacea mondială. Având 16 ani de experiență, PESAC civilă ar trebui întărită. Asta simțim cu toții, având în vedere transformările mediului strategic al Uniunii în, următorii, în uh, ultimii ani, inclusiv uh, apariția și escaladarea unor conflicte din jurul Uniunii și persistența instabilității și a amenințărilor transnaționale. În acest context, e nevoie de un pas calitativ și cantitativ înainte cât privește sac civilă pentru a întări rolul Uniunii Europene ca actor global o PESAC civilă întărită este un element esențial în abordarea comună a Uniunii împreună cu alte instrumente în mod integrat. Toate acestea se întâmplă în urmărirea strategiei globale a Uniunii Europene cât privește politica uh, externă și de apărare, care este Biblia noastră. Strategia globală a UE este introducerea politică și busola de acțiune. Ne-am angajat să investim mai mult în acțiunile civile. Concluziile Consiliului din decembrie ne-au oferit pactul pe sac civilă, pe care l-ați menționat, cu angajarea de a întări uh, politica de securitate și apărare comună. Pactul conține 22 de angajamente politice din partea Consiliului și statele membre pentru a lua o serie de măsuri. Obiectivul principal este de a face pe SAC mai capabilă și prin asta statele membre trebuie să își dedice capacitățile, să își uh, mobilizeze personalul mai extensiv și mai eficient oferind o reacție din partea Uniunii Europene la situațiile de criză de la nivel global. De asemenea, se creează legături cu alte instrumente europene în situații de criză, după cum ați menționat, în cooperare strânsă cu actorii din justiție și afaceri interne. Aș dori să fac o observație față de prezentarea dumneavoastră legată de număr. Ați menționat 2000 de soldați. De fapt, avem soldați sau foști soldați în misiunile noastre civile în curs, însă mulți sau majoritatea nu au pregătire militară, ci vin din mai multe domenii, cum ar fi poliție, justiție, sistemul penitenciar, uh, poliția de frontieră și așa mai departe. Ca să implementăm pactul, Serviciul European de Acțiune Externă și serviciile Comisiei lucrează printr-un plan de acțiune comun, sprijinind eforturile statelor membre de a atinge rezultatele pactului. De exemplu, um, raportul anual civil privind capacitățile, primul raport ne va arăta care este situația și va informa statele membre cu privire la calea de urmat. În plus, uh, se lucrează la creșterea cooperării cu actorii uh, din domeniul securității interne sublinind legătura dintre securitatea internă și externă și dezvoltăm mini-concepte legate de provocările de securitate, de exemplu migrația ilegală, amenințările hibrid, securitatea cibernetică, terorism, radicalizare, crimă organizată, gestionarea frontierelor, securitate maritimă. De asemenea, luăm în calcul nevoia de a păstra și proteja patrimoniul cultural aici există o provocare și anume uh, factorul Frontex. Noul regulament Frontex oferă compensații financiare pentru statele membre atunci când detașează personal la Frontex. În plus, actorii din securitatea internă și externă folosesc aceleași resurse. Aceste fapte necesită acorduri de cooperare eficiente. Practic, folosim aceleași resurse din statele membre. Ca să fiu sincer cu dumneavoastră, concurăm cu Frontex. Poate a concura nu este un cuvânt uh, corect din punct de vedere politic, însă asta se întâmplă. Misiuni moderne, scalabile, vor contribui la o reacție mai rapidă și mai eficientă a Uniunii Europene și sprijinul pentru misiuni va fi optimizat, de exemplu resurse IT, resurse umane, uh, proceduri polițienești uh, și proceduri de recrutare și selectare care vor fi revizuite. Rolul statelor membre, ca să vă răspund la întrebare, este crucial pentru că statele membre delegă um, experți. Asta a fost o provocare, trebuie să fiu deschis cu dumneavoastră. În ultimii ani, doar 10 state membre au detașat circa 75% din experți și cifrele nu au crescut uh, în proporție cu nevoile misiunilor. Pactul a creat uh, și un alt efect pozitiv în capitalele statelor membre, unde se fac pregătiri pentru planurile de implementare naționale. Este un lucru promițător pentru că mai multe state membre construiesc sau dezvoltă în continuare sisteme naționale ca să răspundă mai bine la nevoi, revizuind procedurile naționale, legislația și bugetele naționale. Este clar că cooperarea între statele membre și uh, partajarea bunelor practici este esențială. Vizibilitatea națională a contribuțiilor și uh, experții ar putea să sprijine și mai mult acest efect pozitiv statele membre își pot împărtăși planurile în prima conferință pe care o susținem în noiembrie anul acesta. Este important să păstrăm avântul în implementarea pactului până în 2023, așa cum au convenit statele membre. Înainte să închei, foarte pe scurt, câteva cuvinte despre calea de urmat. În pactul pe sac civilă, Consiliul și statele membre au convenit să organizeze o primă conferință anuală privind PESAC civilă în al doilea semestru din 2019 pentru a face bilanțul progreselor și pentru a identifica um, priorități pentru activitatea următoare. Conferința va avea loc pe 14 noiembrie. Va revizui progresele făcute, va sublinia ce trebuie făcut, atât în sediul central cât și în statele membre, și ar trebui să identifice o foaie de parcurs pentru următorii ani, asigurând faptul că statele membre și serviciile europene duc mai departe aceste uh, angajamente în mod de um, eficient. Și aștept acum cu interes discuția. Domnul Tanșan, pentru PP. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc pentru această prezentare. Eu mă bucur că am uh, avut o revizuire complexă a misiunilor civile, e indispensabil. Cred că această subcomisie, când se apleacă asupra chestiunii misiunilor civile, prin misiunile pe care le conduce în toate țările în care au fost desfășurate misiunile, a revenit sau revine adesea cu argumente valide. Aș dori să revin asupra trei idei. O idee foarte politică care este mai puțin abordată decât pactul. Una din problemele misiunilor este că, de la bun început, sunt prea des, însă nu este responsabilitatea dumneavoastră, ci a statelor membre, prea des sunt percepute ca misiuni, doar misiuni. Desfășurarea unei misiuni executive sau militare e un lucru complicat, ce trebuie adaptat mizei crizei, deci dăm deoparte asta, este ceva de ultimă instanță. Nu putem fi absenți din criză, instrumentele diplomatice tradiționale, delegațiile, comisiile nu sunt suficiente. Așadar, alegem o misiune civilă. Până la urmă, la nivel politic, nu ne punem problema conceperii, designului și adaptarea misiunii cu miza. Doar plantăm acolo uh, drapelul european și spunem că suntem acolo. Se decide desfășurarea unei misiuni și apoi uh, statele se uh, spală pe mâini de implementare. Sper că vom reuși să rezolvăm această problemă, însă trebuie să fie misiuni făcute din convingere și nu doar să spunem că mm, mergem acolo și apoi să ne spălăm pe mâini. Aici mai este un uh, punct uh, important uh, din concluziile adoptate, pe care l-ați amintit de altfel, mandatul modular și scalabil. De-a lungul desfășurării misiunii trebuie revizuită, revizuit mandatul lor. Trebuie să readaptăm, să reorientăm misiunile sau chiar să le închidem, să le punem capăt. Eu am fost foarte critic cu privire la evoluția uh, comisiei noastre în ceea ce privește Afganistanul de-a lungul anilor. Putem să contestăm acolo pertinența. S-a instalat o inerție, s-au creat blocaje politice din partea unor state membre, acum nu mai putem revizui, am pierdut timp, am pierdut energie și credibilitate până la urmă la nivel european față de partenerii noștri. Cred că se fac progrese în direcția bună în ceea ce privește planul de gestionare politică a misiunilor. A doua idee pe care vreau să o menționez nu este politică, este foarte concretă, empirică, față de experiența pe care am avut-o. Am vizitat toate misiunile civile ale Uniunii Europene. Chiar înainte să ajung uh, deputat, am uh, lucrat în unele misiuni. Și ce m-a frapat de fiecare dată, întotdeauna exista o problemă foarte concretă de gestionare locală a bugetului, a resurselor umane, a, uh, materialelor cu șefi de misiune care pierd foarte mult timp urmând proceduri care nu sunt adaptate țărilor uh, în care se desfășoară misiunile. Am nenumărate exemple timp pierdut și resurse pierdute pentru că s-au urmat acele proceduri. Pot exista proced- uh, abuzuri, bineînțeles, trebuie urmate proceduri, însă trebuie să fim flexibili în gestionare pentru a ne adapta la situația de la fața locului, pentru că, până la urmă, misiunile noastre sunt desfășurate în zone de criză și condițiile nu sunt cele de la Bruxelles, bineînțeles. Poate părea evident, însă de 20 de ani uh, încoace e aceeași problemă peste tot. E vorba de uh, cumpărarea unor uh, materiale în Somalia sau unor materiale de comunicare, de comunicații în Mali. Toți șefii de misiune se confruntă cu aceleași uh, probleme, cu aceste proceduri greoaie. Și apoi, a treia observație tehnică este legată de follow-up, de monitorizarea misiunilor. Există personal formidabil, salut întotdeauna profesionalismul. Avem persoane foarte competente care sunt detașate acolo. Însă, țările de primire, beneficiare, spun că primim formări, instruiri formidabile, sfaturi formidabile, însă, până la urmă, monitorizarea este una de durată și este și o monitorizare, o, un follow-up material. În Cap Niger, polițiștii nigeriene spuneau că pe lângă instruire, partea de instruire științifică a fost extraordinară. A fost cea mai pasionantă parte. Însă, era vorba de calculatoare, de laboratoare de care noi nu dispunem. S-a făcut ceva magnific, însă nu au urmat efecte concrete. Într-o altă uh, țară din Africa am avut o misiune uh, civilă și s-au făcut instruiri, apoi s-au livrat gratuite materiale uh, chinezești pentru că noi nu am putut să le furnizăm. Sunt puncte concrete, eu le știu pe de rost. Dacă am putea să deznodăm acest, acest nod, am putea să uh, avem misiuni mai eficiente și să avem mai multă credibilitate la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Mixel. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc foarte mult și pentru prezentarea foarte bună. Am două întrebări. Prima. Ați menționat că pactul s-a născut din uh, realizarea faptul că statele membre nu prea contribuie la misiunile civile și că au existat rezultate pozitive ale pactului. Trebuie să definim o ambiție cât privește contribuția noastră la misiunile civile. Îmi amintesc că acum mulți ani în domeniul militar când NATO a venit cu concept unor elemente care să poată fi mobilizate uh, cu 5 zile înainte. Este foarte costisitor să ai niște uh, resurse pe care să le poți mobiliza în doar 5 zile și să ai și un mecanism care să-ți permită să iei această decizie politică în 5 zile. Nu cred că acest că personalul nostru așteaptă să fie mobilizat uh, și doarme îmbrăcat în uh, echipament militar. Cred că uh, aceste capacități trebuie să fie dublate și de o voință, de o ambiție uh, a noastră de a mobiliza aceste forțe. Apoi, ca să revin la cele spuse de colegul Danja, modul în care ne extragem din acele conflicte nu ne plac sau uh, contribuabilor nu le plac aceste angajamente cu final deschis. Nu e vorba doar de operațiuni militare, bineînțeles, însă este destul de delicat și cu misiunile civile, de exemplu, misiuni uh, de instruire, de exemplu, în Republica Centrafricană. Se alocă resurse importante cu scopul nobil de a consolida capacitățile din acea țară și apoi, la un moment dat, riscăm ca beneficiile să fie uh, obținute de un jucător extern și ale cărui scopuri geostrategice diferă foarte mult de ale noastre. Cum ne putem asigura că nu riscăm să pierdem toată valoarea adăugată creată la scurt timp după încheierea misiunii aceleia. Mulțumesc, domnul Petra Saustrevicius. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule, că ne-ați făcut această prezentare. Ne spuneați despre statistici, câte state membre, ce fel de capacități, au ce fel de contribuții. Și am văzut 5%, 18 membri 25%. De ce nu participă mai activ statele membre? Povară financiară, lipsă de capacități, poate nu există voință politică sau o voință politică slabă de a contribui în anumite regiuni sau poate un moment istoric neliniștitor pentru anumite state membre. Apoi, statele membre, dacă ele sunt cele care contribuie și construiesc capacități pentru reacții la criză și pentru forțele de reacție la criză. Există vreo strategie comună sau vreo încercare de a ajuta statele membre în construirea unor asemenea capacități? Sau e mai mult o politică națională? Da, înțeleg că depinde de fiecare, fiecare trebuie să decidă. Însă există vreo încercare, există vreo tentativă la nivelul Uniunii Europene pentru a consolida aceste capacități și uh, ținând cont și de calitate. Mulțumim acum domnul Wojciechowski din partea ECR. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, domnule Hercinski, pentru această scurtă prezentare. Ne cunoaștem deja de câțiva ani, așa că mi-am propus și să pun întrebări directe și care să vă provoace. Ați putea să ne spuneți dacă, utilizând acest instrument pe care îl aveți, acești 2000 de experți militari, nemilitari, care sunt rezultatele? Acest instrument, această armată de experți, ce au reușit ele să facă în ultimii ani? Ce fel de crize au rezolvat? Ce s-a protejat prin intermediul instrumentului sau ce s-a prevenit? în cazul unui atac sau atac cibernetic împotriva noastră. Am impresia că în continuare discutăm la nivel de concepte, dar ați menționat misiuni, ați menționat pe experți. Înțeleg că așa stau lucrurile și atunci ce fel altfel de rezultate ne puteți prezenta în urma instrumentelor pe care ni le-ați descris? Mulțumesc, aș adăuga și eu o întrebare. Impactul Brexitului asupra misiunilor civile, PSAC. Dacă ați putea să ne spuneți cum arată situația, cum anticipați dumneavoastră Brexitul și impactul, în impactul lui în organizarea misiunilor civile. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult întrebări care nu pot decât să mă inspire. În mod clar, majoritatea dintre acestea fac trimitere la un nivel politic foarte înalt, însă voi încerca să le abordez una câte una. În primul rând, permiteți-mi să fac o observație de ordin general. Cred că Uniunea Europeană E unu, una dintre organizațiile internaționale, dintre puținele organizații internaționale care are această posibilitate de a acționa în afară, în funcție de voința pe care o au statele sale membre. Bineînțeles, punctul de referință e NATO, cu, e ONU, cu operațiunile de menținere a păcii. Dar dacă trecem de ONU, apoi vine Uniunea Europeană, poate Uniunea Africană, care se află undeva la început. Abia acum intervine această idee de, mențiuni de, de misiuni de menținere a păcii pe continentul african. Și atât faptul că noi în instrumentarul nostru avem și misiuni militare și misiuni civile e unic. Bineînțeles că putem să discutăm. Există un adevărat impact, dăm într-adevăr dovadă de seriozitate, nu e ceva ce e doar pe hârtie. Evident, e paharul pe jumătate plin sau pe jumătate gol – E la latitudinea fiecăruia să decidă. În ultimii 10 ani am avut mai mult de 30 de misiuni diferite, 16 avem acum, majoritatea dintre ele sunt misiuni civile și noi încercăm să avem un impact. Acum misiunile sunt pe trei continente. Câteodată e doar o picătură în ocean, dacă e să analizăm nevoile însă până la urmă ține de statele membre. Noi suntem pe mâna statelor membre. Dacă există o voință, dacă există ambiție, dacă există disponibilitate de a contribui, atunci acest exercițiu ar putea să fie făcut la un nivel mult mai înalt. Din nou, depinde de statele membre. Întotdeauna e și un semnal politic, bineînțeles. Aici aș putea să menționez misiunea din Ucraina. Am decis să o înființăm după anexarea ilegală a Crimeei. și după războiul din Donbass astfel încât să ajutăm Ucraina să își construiască structurile, structurile care nu sunt militare. Însă cu toții știm cu ce fel de probleme are de a face Ucraina, statul de drept, corupția, de aceea noi suntem prezenți și în multe locuri din Africa și există acum și o nouă discuție între statele membre să există o nouă misiune în Republica Centrafricană. E un loc cuprins de disperare. Alți actori sunt prezenți acolo și poate că au mult mai multe resurse, inclusiv resurse financiare pe care poate am putea să le egalăm. Însă, nivelul nostru de ambiție al instituțiilor europene e un nivel uriaș. Singura problemă e că noi nu avem propriile resurse, nu avem proprii experți. Totul vine de la statele membre. problemele tehnice, procedurale cu care au de-a face misiunile. Avem o unitate specială în cadrul SAE, se numește CBCC, capacitățile civile de planificare și contact. Șeful acesteia și șeful tuturor operațiilor, operațiunilor civile e un general italian, Vincenzo Cobola, Și pentru chestiuni de ordin practic, v-aș sugera să-l invitați pe dumnealui aici, pentru că el poate să vă spună toate aceste detalii. Clar, acest uh, birou încearcă să aibă proceduri, să vină cu soluții, astfel încât ele să fie, să fie să poată fi puse în aplicare tuturor misiunilor civile și să se poată utiliza într-o manieră cât mai eficientă resursele disponibile. Apoi, misiunile care sunt făcute și cele care se retrag și ce s-a întâmplat pe teren. Există aici acea abordare integrată, cea pe care încercăm să o utilizăm în practică, dar care reprezintă o provocare. Ce înseamnă? Înseamnă atunci când avem de-a face cu o criză, ar trebui să utilizăm toate elementele pe care le avem în instrumentarul UE. Nu doar Comisia Europeană, ci și ceilalți actori implicați. Începem cu mediere, prevenirea conflictelor, pacea, misiunile civile, apoi cooperarea de dezvoltare, apoi comerțul. Iată cum încercăm să abordăm crizele. E mai ușor de spus decât de făcut, sunt de acord. Însă acesta este modelul pe care am dorit noi să-l punem în aplicare. Apoi s-a făcut și o comparație cu forțele de reacție NATO, disponibilitate în 5 zile. Vorbim de două planete diferite. Noi ne aflăm pe cu totul altă planetă. Sunt sincer cu dumneavoastră. În primul rând, vorbim de un acord între 28 de state membre de a înființa o misiune. De obicei, un stat membru sau un grup de state membre conduc din anumite motive, cei care au un interes, apoi urmează discuțiile în grupuri de lucru, după care se ia o decizie unanimă de a lansa o nouă misiune. E nevoie de timp pentru toate acestea. Putem să o facem destul de repede, însă 5 zile imposibil și îmi pare rău, pentru că, bineînțeles, ar fi minunat să putem să lansăm o misiune foarte repede. Însă pentru discuțiile pe care le menționam e nevoie de săptămâni și chiar luni și unanimitatea este calea prin care funcționăm noi. probleme cu statele membre. De ce unele state membre sunt mai dispuse să contribuie decât celelalte? Cred că provocarea cea mai mare pentru toate statele membre constă în disponibilitatea persoanelor potrivite. Aceasta e problema. Dar mai e și o altă problemă despre care vreau să discut cu dumneavoastră. În cazul majorității statelor membre, există o mult mai mare disponibilitate de a mobiliza personal și de a-l trimite în misiunile noastre SAC, dar apoi, când acești oameni se întorc, de obicei există probleme, pentru că statele membre nu știu ce să mai facă cu ei. În cazul misiunilor militare, cred că lucrurile funcționează mult mai bine. a face parte dintr-o misiune UE e un lucru care apare în cariera personalului militar. Însă în, ca- în cazul colegilor civili, câteodată asemenea persoane își asumă un mare risc în momentul în care ies din sistemul național, participă la o misiune PSAC și apoi trebuie să o ia de la zero când se întorc în țara natală. E una din slăbiciunile pe care le-am identificat împreună cu statele membre. E tocmai una dintre problemele pe care încercăm să le rezolvăm printr-un schimb de bune practici între statele membre. Există chiar și un stat membru care se gândește să stabilească un centru de excelență, astfel încât să fie crescut acest schimb de idei, de proceduri care există în diferitele state membre. Apoi am mai primit o întrebare legate de misiunile de formare. Formarea s-a terminat, misiunea pleacă și apoi împăratul nu are haine. Da, e clar că așa stau lucrurile și de aceea vă atrag atenția asupra unei noi inițiative care a fost menționată de înaltul reprezentant doamna Mogherini și anume EPF European Peace Facility. E o discuție aflată în desfășurare între statele membre. Nu s-a luat încă niciun fel de decizie. Totuși, noi am făcut o propunere concretă de plan pentru a răspunde la așa situații cu 10,2 miliarde de euro pentru următorul cadru financiar 2021-2027. Un pilon din acest mecanism european pentru pace este cel care va fi astfel gândit încât Uniunea Europeană să aibă și o continuare după formare, nu doar să ofere formare, ci să ofere și echipament. Și includem aici un lucru care a fost întotdeauna controversat, dar cred că am depășit nivelul de discuții dificile, incluzând aici și arme letale. Discuțiile încă sunt în desfășurare între statele membre. Însă dacă ne dorim ca într-adevăr Uniunea Europeană să ofere securitate pe calea globală, nu o putem face fără ele. Putem discuta despre această grifă, cifră 10,2 e prea mult, e prea puțin, însă dacă într-adevăr avem intenții serioase, atunci cred că nu putem să închidem ochii lucrăm, vorbim despre un fond în afara bugetului, lucrurile sunt și mai dificile pentru că înseamnă că statele membre ar trebui să vină cu bani suplimentari tot timpul. Fostul meu șef. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările pertinente adresate. Rezultate. Fiecare misiune e diferită. Bineînțeles că putem să discutăm avem într-adevăr un impact, schimbăm într-adevăr lucrurile pe teren sau din nou totul rămâne doar pe hârtie. Permiteți-mi să folosesc ca exemplu misiunea din Georgia. Folosesc acest exemplu pentru că ieri m-a vizitat șeful misiunii, actualul șef al misiunii, după războiul din anul 2008 nu mai există niciun fel de prezență internațională în Georgia. Singura prezență internațională în Georgia e misiunea noastră civilă. ONU nu e acolo, nu e nici NATO, suntem singura prezență internațională. Rolul misiunii e să supravegheze frontiera administrativă dintre Georgia și cele două republici desprinse. sunt singurii singurele personaje independente de pe teren. De ce m-a vizitat șeful misiunii ieri? Pentru că în ultimele săptămâni s-a intensificat situația acolo și se pare că prin faptul că urmează alegeri în Georgia în anul viitor, se pare că vom avea de-a face cu o situație și mai îngrijorătoare. Ei sunt cei care sunt în legătură cu noi dacă apar necazuri, misiunea încearcă să intervină, să calmeze situația, contactează ambele părți, au reușit să creeze acest cerc de încredere și eu cred că fără ei potențialul de a ajunge la accidente armate ar fi mult mai ridicat. pot să fac asemenea evaluări în cazul fiecarei misiuni și, cum vă spuneam, fiecare e diferită. Unele misiuni au dificultăți, cum ar fi misiunile pe care le avem în Orientul Mijlociu. E nevoie de două părți ca să existe o co- colaborare, lucrurile nu stau întotdeauna așa. Și apoi mai există cazuri în care am încheiat misiunile. Din nou, tot la șase luni se face o revizuire. Această revizuire le e prezentată statelor membre și tot la șase luni statele membre decid ce să facă, să mențină misiunea, să continue sau dacă nu își mai are rostul pentru că mandatul a fost epuizat sau pentru că părțile nu sunt interesate, atunci misiunea se încheie. Din nou, e o decizie pe care o iau statele membre. Și, în fine, întrebarea, și vă mulțumesc pentru această întrebare, întrebarea legată de impactul unui posibil Brexit. Ei bine, Regatul Unit e unul dintre cele 25 de state membre, a contribuit atât la misiunile militare cât și la cele civile. Însă, de fapt, Regatul Unit nu se numără printre cei mai mari contribuabili. Impactul va fi unul negativ. În cazul misiunilor civile militare, impactul va fi unul foarte limitat. Dacă s-ar, unde s-ar putea să existe o consecință negativă pe partea militară. Există o misiune, misiunea Altea din Bosnia și Herțegovina. Acolo, Regatul Unit are un batalion de rezervă. În cazul în care situația se înrăutățește grav, acel batalion e cel care ar trebui să intervină și să sprijine operațiunea. Regatul Unit e dispus să continue Există mult prea multe semne de întrebare pentru a putea spune în acest moment cum vor evolua lucrurile. În cazul unui Brexit cu acord, nu văd de ce ar trebui să avem probleme, să nu avem un aranjament cu Regatul Unit astfel încât colaborarea să continue. În cazul unui Brexit fără acord, E un lucru pe care de fapt l-am și făcut. Le vom cere statelor membre să contribuie. Însă, așa cum știți foarte bine, nimic nu e clar acum. Când, cum, trebuie pur și simplu să așteptăm și să vedem. Însă cât despre PSAC civilă, am o cifră aici, contribuția Regatului Unit, cifra e una foarte modestă. e sub 2%. Așa că impactul nu ar trebui să fie resimțit foarte mult. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult pentru acest schimb de păreri și pentru că ați dat dovadă de sinceritate și vă mulțumim pentru claritatea pe care ați avut-o în intervenție. A fost un schimb de păreri foarte util care ne va permite să continuăm, să ne continuăm și noi munca pe acest subiect atât de important și anume misiunile civile PSAC. Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim domnule Hercinski.